minute la tablou de bord al UE privind justiția pentru anul 2017. Are cuvântul doamna raportoare. 4 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea pentru început să mulțumesc uh, raportorilor din umbră pentru excelenta colaborare. Raportul este reacția Parlamentului European la tabloul de uh, bord din 2017, analizând eficiența, independența sistemului de justiție. În 2017 au fost adăugate noi elemente la acest tablou de bord, de pildă date privind uh, accesul consumatorilor la instrumente juridice și căile lor de atac uh, vis-a-vis -vis de anumite <clears throat> uh, spețe. De asemenea, au fost introduse elemente care vizează spălarea de bani. În raportul nostru analizăm independența justiției ca pilon fundamental al democrației. Pentru ca un sistem judiciar să fie independent și să funcționeze, nu trebuie să uh, fie expus ingerințelor economice sau de ordin politic. Sublinem de asemenea uh, nevoia independenței procurorilor și nevoia de a consolida poziția și inamovibilitatea magistraților. Constatăm că, există, uh, că nu există suficiente date în anumite uh, categorii uh, și de aceea încurajăm statele membre să furnizeze aceste date, la fel cum invităm și Comisia să definească criterii mai utile privind aplicarea diferitelor principii, cum ar fi ordinea de drept uh, și altele. Nu în ultimul rând, uh, am analizat uh, accesul cetățenilor la sistemul, la justiție. Vrem să ne asigurăm că grupurilor vulnerabile li se garantează un acces mai facil la justiție. Regretăm să constatăm că numărul sau ponderea uh, judecătoarelor în rândul magistraților a scăzut și uh, autoritățile publice trebuie să ia măsuri pentru îmbunătățirea acestui raport de gen și pentru consolidarea echității de gen, care este până la urmă și ea un cofactor al independenței justiției. Trebuie îmbunătățită pregătirea continuă a judecătorilor Uh, trebuie ca a, toți magistrații să aibă cunoștințe cu privire la anumite stereotipuri, inclusiv cele legate de gen. Și încurajăm de asemenea Comisia Europeană să introducă un nou indicator în acest tablou de bord privind uh, accesul grupurilor discriminate la sistemul judiciar pentru anul viitor. Dorim să obținem uh, indicatori noi cu privire la măsurile luate uh, la nivel național în ceea ce privește um, privind acțiunile colective. Uh, mă gândesc de pildă la consecințele așa numitului scandal Dieselgate și uh, compensațiile care ar trebui uh, oferite în grup părților vătămate. Vreau să mulțumesc în încheiere tuturor raportorilor din umă pentru excelentă colaborare și încurajăm Comisia să adopte recomandările noastre. Vă mulțumesc foarte mult! Ce colega! Mulțumim, eh, doamna Iuteland. Am primit două cereri pentru procedura intervențiilor spontane. Domnul Maria, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Independența justiției în statele membre sigur că e de mare importanță, dar mai ales în Grecia. Independența justiției este pusă sub semnul întrebării în memorandum se spune că dacă se emite o sentință prin care se anulează măsurile financiare impuse prin memorandum, atunci trebuie ca guvernul să adopte noi măsuri, dar care să aibă același efect. Deci, practic, chiar Troica, prin memorandum, a impus să nu se respecte o sentință emisă de justiția elenă. Apoi, recenta demisie a președintelui Consiliului de Stat din Grecia, uh, care ne arată că independența justiției nu mai este deloc respectată în Grecia și atunci uh, trebuie văzut în ce mod operează Troica și cât de negativ e impactul asupra independenței justiției în statele care li s-au aplicat regimuri de către Troică. Mulțumesc și acum are cuvântul doamna la vă rog. President, thank you very much. And I... Mulțumesc, doamna președinte. Vreau să mulțumesc raportoare noastră, doamna Gutana, pentru munca și cooperarea excelentă în care acest raport a fost produs. Raportul cere Comisiei să adauge proceduri colective pentru uh, exercițiul comparativ de anul viitor, pentru că este un uh, instrument uh, major pentru creșterea producției consumatorilor și a mediului în Europa. Mă bucură faptul că și Comisia împărtășește această opinie, pentru că am publicat o opinie legislativă pe această chestiune. Între timp, noi lucrăm la acest raport propunerea legislativă a Comisiei privind uh, acțiunile colective nu uh, face munca noastră redundantă. Din potrivă, acțiunile colective ar putea oferi uh, o mecanisme eficiente de rezolvare a disputelor și ar putea elimina barierele la accesul la justiție în cazuri transfrontaliere. De asemenea, Comisia ar trebui să examineze modul în care acțiunile colective ar putea fi folosite atunci când companii sau alte organizații au comis sau au contribuit la încălcări ale drepturilor omului în țări terțe în afara Uniunii Europene adesea prin uh, chestiuni tehnice uh, legalistice nu există acces la justiție deloc. Grazie. Mulțumim. Și acum uh, ultima intervenție, domnul Mavrides. Paracalo. Mulțumesc frumos, domnule președinte, că mai dați încă o dată cuvântul. Și eu vreau să o felicit pe doamna raportor și pe raportorii din umbră. Am însă și două observații foarte concrete. Mai întâi, din păcate, nu există deocamdată o abordare unitară în ce privește aplicarea jurisprudenței europene cu privire la uh, orientările uh, uh, promulgate deja de Curtea Europeană de Justiție. Uh, mă refer aici la uh, spețele din sistemul bancar. Deci lipsa de unitate în aplic, pune în aplicare a hotărârilor Curții Europene de Justiție um, afectează uh, jurisprudența și actul de justiție în sine. Există însă o propunere, ar trebui să existe o propunere prin care ar trebui să reținem că Uh, în partea de nord a Republicii Cipru, uh, jurisprudența europeană practic nu există pentru că Turcia o împiedică aplicarea acesteia. Mulțumesc și acum în încheierea dezbaterea, doamna Bulț. Vă rog. President, respectful members of the parliament. Domnule președinte, membrii Parlamentului, aș vrea să mulțumesc foarte mult raportoarei doamna Gutaran și Parlamentului pentru munca depusă pe acest dosar. Împărtășim același angajament uh, și interes în a întări independența și eficiența sistemelor judiciare din uh, statele noastre membre. Aceasta este un lucru esențial pentru dezvoltarea economică, pacea socială și o Europa sigură și deschisă. Uh, scorul judiciar din 2018 a fost adoptat astăzi de comisie, tabela de scor, și mă uh, bucur că raportul nostru ține seama de multe dintre elementele acestea. E important să nu uităm că este un instrument care este îmbunătățit în mod continuu și recomandările noastre vor fi luate în considerare și pentru viitor. Raportul nostru cere extinderea uh, acestui tabel de bord uh, în uh, ce privește justiția penală. Raportul pe 2018 și-a extins apropierea privind spălarea de bani și acum arată pentru aproape toate țările durata procedurilor în cazuri de spălare de bani. Arată că în timp ce în aproximativ jumătate din statele membre uh, curțile de primă instanță au proceduri care durează cam un an în medie, aceste proceduri durează aproximativ 2 ani eh, în medie în unele state membre. Apelul noastră de a acoperi statutul eh, eh, procurorilor și autonomia lor și mă bucur să spun că scoreboardul din 2018 arată pentru prima dată o prezentare generală a modului în care serviciile procuraturii sunt organizate în statele membre. Scoreboardul uh, EU Justice uh, e parte a uh, semestrului european și analize de la țară la țară din acest punct de vedere. În ce privește independența judiciară, evaluăm eficiența cadrelor naționale juridice și facem asta în cooperare cu rețelele juridice am dezvoltat uh, o, o procedură de măsurare a independenței judiciare percepute în cadrul companiilor și a publicului în general. De asemenea, împărtășim complet uh, prioritățile Parlamentului privind utilizarea unor instrumente ICT care să fie reflectat în uh, scoreboardul din 2018, de exemplu folosirea mijloacelor electronice în proceduri judiciare și accesul la decizii online. Aceștia sunt indicatori uh, pentru nevoile diferitelor grupuri de utilizatori, de exemplu copii sau persoane nevăzătoare sau cei care nu vorbesc limba țării respective, cum sunt uh, îndeplinite nevoile lor în sistemul de justiție, în instruirea judecătorilor și în serviciile uh, juridice. Începește trainingul judiciar, Comisia evaluează strategia pe 2018, inclusiv consultările publice. Odată ce am spus asta, este important să reamintim că una dintre provocările cheie pentru dezvoltarea instrumentelor uh, informaționale, cum ar fi scoreboardul EU Justice, este colectarea de informații. Am vrea să mulțumim Parlamentului că a cerut statelor membre să coopereze cu Comisia și când uh, luăm în considerare noi domenii, trebuie să ținem seama de obiectivul uh, scoreboardului și capacitatea de a uh, colecta date corecte din statele membre pe baza unor indicatori simpli și clare bazați pe standarde europene. Stimați membri, rezoluția noastră vine într-un moment în care statul de drept este un subiect de mare actualitate pe agenda europeană. Sunt convinsă că veți, cu, cu susținerea noastră, scoreboard-ul va continua să ajute statele membre să-și îmbunătățească uh, independența, calitatea și eficiența sistemelor lor juridice, lucru crucial pentru a uh, avea uh, păstrat, uh, pentru a susține statul de drept. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar. Discuția este închisă. Votul va avea loc mâine și la fel